Ladies and gentlemen. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, doresc să deschid sesiunea noastră AFET din această după amiază. Uh, sunt multe persoane în sală. Interesul e major pentru invitata noastră de astăzi. Și, într-adevăr, e o onoare deosebită pentru mine, în numele Comisiei noastre parlamentare, să o salut pe doamna prim-ministru a Serbiei, doamna Ana Brnabic. Dragă Ana, bună ziua, bun venit! Ne bucurăm uh, de prezența ta aici și vreau să salut și ministrul uh, pentru integrarea europeană, doamna Iadranca Iancovici, care este o prezență constantă la Bruxelles și uh, doamna ambasadora Serbiei uh, la Bruxelles, doamna Ana Husenov. Deci, vedeți ce echilibru de geni aici la prezidiu, trei doamne alături de noi, o delegație integral feminină. Aș vrea de asemenea să salut prezența președintele regiunii Voivodina, domnul pastor, bun venit, precum și președintele guvernului din Voivodina, domnul Mirovici. E și dumnealui alături de noi. Prea bine. Salut și pe uh, ambasadorul UE la Belgrad, domnul Fabrizi. Doamna prim-ministru, vedeți că interesul e major pentru vizita dumneavoastră și pentru țara dumneavoastră. Uh, doar câteva observații din partea mea, nu doar ca președinte al acestei comisii, ci și ca raportor pentru Serbia, pentru minunata dumneavoastră țară. Sunteți la conducerea guvernului sârb din iunie. Ați prezentat uh, o agendă de modernizare foarte ambițioasă, bazată pe digitalizare, inovare și educație. Ați promis să ameliorați consolidarea fiscală și mediul de afaceri așa încât să combateți corupția și crima organizată. De asemenea, ați reiterat orientările strategice ale țării dumneavoastră către Uniunea Europeană pentru relații de vecinătate bune, pentru reconciliere și, în final, la uh, campionatul european de basket, colegii au arătat în ce fel se susține fair play-ul și cât de, uh, că putem fi patrioți și fără a fi naționaliști. Uh, integrarea cu succes uh, a Serbiei uh, durează mult, dar efortul merită. Și uh, așa zis și noi, colegi care au aderat la UE, pot să vă confirme acest lucru. Răsplata e pe măsură. Dincolo de dezvoltarea economică a țării dumneavoastră și de situația politică din Balcanii de Vest, am fi curioși să aflăm care sunt planurile dumneavoastră în ce privește consolidarea democratică, libertatea presei, cum vedeți um, activitatea organizațiilor non-guvernamentale, ca să numesc doar câteva teme de interes pentru noi. Și sigur, încercăm de fiecare dată să declanșăm un dialog veritabil între Belgrad și Priștina. În Parlamentul Sârb, în discursul dumneavoastră, ați propus uh, o agendă de reforme echilibrată. Cum vă gândiți să aliniați uh, politica externă a Serbiei cu cea a UE. Așteptăm cu mare interes, deci, opiniile dumneavoastră, acest schimb de opinii. După intervenția dumneavoastră, le voi da colegilor posibilitatea de a comenta, la, de a comenta declarațiile dumneavoastră și, firește, de a vă adresa întrebări. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, David. Stimați uh, eurodeputați, membrii ai Comisiei AFET, este pentru mine o deosebită plăcere și o onoare să mă aflu astăzi aici. Noul guvern al Serbiei a fost uh, alcătuit cu aproximativ 100 de zile în urmă și a fost uh, dorința și intenția mea aceea ca prima mea vizită oficială să se efectueze la Bruxelles, pentru că e semnalul clar încotro se îndreaptă Serbia și unde vrem noi să fim. Mulțumesc ambasadei noastre de aici și tuturor colegilor mei și vă mulțumesc dumneavoastră pentru că ați făcut uh, această deplasare posibilă. Sunt încântată să fiu aici și să fiu în măsură să vorbesc în fața Comisiei de Afaceri Externe despre viziunea mea asupra viitorului Serbiei. Și pe 14 octombrie, uh, sâmbătă, voi prezenta cetățenilor sârbi rezultatele uh, guvernului meu în primele 100 de zile de activitate și astăzi deja pot să vă spun că sunt mulțumită de ce am reușit să facem în primele trei luni. Am început în circunstanțe dificile, confruntându-ne cu greve, dar odată ce am rezolvat aceste lucruri și am demonstrat că putem lucra ca o echipă, una din prioritățile mele, aceea de a arăta că guvernul e o echipă angajată să conducă Serbia în așa fel încât să ajungă în UE cât mai curând, dar înainte de toate să implementeze reforme, reforme care nu doar ne vor aduce în UE, ci niște reforme uh, pentru că noi vrem ca Serbia să devină un loc mai bun deci, odată ce echipa mea a rezolvat problema grevelor, eu cred că am fost pe un teren care ne-a permis să continuăm uh, eforturile guvernului anterior, ale guvernului Vucic, actualul nostru președinte, și în săptămânile de după greve pot să vă spun că uh, eu zic că am avut 100 de zile uh, de succes. Acum, care e viziunea mea pentru Serbia și care sunt strategiile uh, prioritare? Felul în care eu le percep. Atunci când devii prim-ministru, te regăsești rapid într-o situație în care, practic, trebuie să rezolvi o criză după alta și nu mai ai timp să stai, să reflectezi și mai ales să gândești strategic, la lucrurile pe care îți dorești să le faci și încotro te îndrepți, care sunt prioritățile tale. Așa încât acum profit pentru a vă spune cum gândesc eu lucrurile și cum a spus David, prioritatea mea numărul, numărul 2 în uh, programul noului guvern, de fapt, erau două lucruri. Unu, digitalizarea și doi, educația. Iar dacă mă uit la Serbia ca la o casă, pentru mine asta ar fi uh, piatra de temelie, fundația acestei case. Uh, guvernul anterior a făcut foarte multe pentru a schimba traiectoria țării de la faliment și cu puțin timp în urmă Serbia era uh, la câțiva pași de faliment potrivit Băncii Mondiale, deci fostul guvern a uh, reușit să devieze acel Titanic de la icebergul său și a permis astfel actualului guvern să aibă un temei solid pentru creștere viitoare. Deci, din fericire, eu astăzi, ca prim-ministru, nu trebuie să uh, iau măsuri dure de consolidare fiscală, pentru că acestea s-au făcut deja și acum eu, împreună cu guvernul meu, mă pot uh, uh, gândi la creștere, pot să încep să mă gândesc la creștere, la termenul lung, la o creștere dinamică și sustenabilă. Toate acestea pot fi obținute doar pe baza unei educații solide, adică o reformă a educației și uh, pe baza digitalizării. Și, îndeosebi, uh, la capitolul digitalizare, avem un potențial uriaș. Digitalizarea înseamnă mai mult decât doar IT. Pentru mine asta înseamnă aplicații IT în uh, diversele sectoare ale industriei, în agricultură, în construcții, în medicină, cercetare și dezvoltare, nu mai spun, toate aceste sectoare, mm, jocuri video, um, industrie, sectoare în care am văzut creștere uh, notabilă, mai ales în rândul IMM-urilor sârbe în ultimii, să zic, 5-6 ani. Iar industria IT din Serbia, astăzi, este industria cu creșterea cea mai rapidă, circa 10% pe an cu uh, dezvoltatori de software, o creștere de 20% pe an. Toate acestea vin din partea unor companii startup, uh, IMM-uri uh, și companii care inovează. Dacă asta s-a întâmplat fără nicio susținere guvernamentală, mi-am zis ce se va întâmpla dacă oferim un oarecare sprijin guvernamental. Iată deci că educația și digitalizarea pentru mine sunt uh, pietrele de temelie, fundația pentru un viitor durabil, o dezvoltare dinamică și durabilă pentru Serbia. Acum, pe această fundație a casei noastre intervin trei piloni. Trei piloni, piloni cheie, de care avem nevoie, așa încât să ne alăturăm familiei de națiuni europene. 1. Dezvoltarea economică și stabilitatea macroeconomică. 2. Reforma administrației publice. Și 3. Statul de drept. Deci, când te gândești la această fundație cu trei piloni pe care se va construi casa noastră, Serbia, am făcut uh, multe la nivel economic, în primul pilon. Deci, cum vă spuneam, acum trei ani ne-am aflat la doar trei luni distanță de un faliment. Guvernul anterior a adoptat și pus în aplicare măsuri extrem de nepopulare de consolidare fiscală, inclusiv o tăiere drastică a cheltuielilor publice. Astăzi, avem cu mai puțin de 40.000 de funcționari publici. A trebuit să tăiem salariile cu 10% în sectorul public și a trebuit să tăiem inclusiv pensiile. În plus, a trebuit să încercăm să punem niște limite foarte stricte uh, Uh, în cheltuielile de la nivel local și regional, controlând uh, foarte îndeaproape cheltuielile în uh, infrastructură. Chiar dacă pentru proiectele de infrastructură am um, ridicat anumite cheltuieli, am făcut-o în mod țintit, tocmai pentru a încheia acele proiecte care erau în curs, fără a mai demara proiecte. Noi, în trecut, uh, ne doream să începem cât mai multe proiecte, dar fără să terminăm niciunul. E bine, astăzi, Serbia a reușit să obțină această um, echilibrare macroeconomică și stabilizare fiscală, iar eu am moștenit uh, un guvern care acum are bugetul care are acum cel mai bun buget din ultimii 10 ani. 2016 a fost primul an în care am avut un surplus fiscal la buget. Surplus fiscal primar. În sfârșit, am a, a, văzut o traiectorie descendentă a datoriei publice, deci un început de scădere a datoriei publice și la sfârșitul anului trecut am uh, ajuns la o, o datorie de 73% comparativ cu PIB-ul și astăzi suntem la 65%, deci uh, trendul de scădere continuă. Iată, acest prim pilon a fost pilonul cheie asupra căruia am lucrat intens. Am făcut câte ceva și în ce privește reforma administrației publice. Și nu în ultimul rând, grație uh, susținerii pe care am primit-o din partea UE, vorbim de mm, cei 80 de milioane de euro. Avem acum uh, mai mulți funcționari publici. Am uh, demarat implementarea unor proceduri de tip e-governance, ceea ce pentru mine e un răspuns la trei mari provocări. Transparența administrației publice, în al doilea rând, deschiderea, predictabilitatea administrației ca, un cetă, ca cetățean sau uh, întreprindere, știi clar ce documente trebuie să depui la administrație și, în al treilea rând, uh, combaterea corupției, pentru că atunci când reduci birocrația, combați corupția. Deci am făcut multe și aici, dar rămân multe de făcut. Și, în fine, al treilea pilon, statul de drept, e cel la care am putut lucra cel mai puțin, pentru că eram concentrați pe consolidarea fiscală. Și acum, acest al treilea pilon va fi prioritatea noastră pentru viitor. Ne confruntăm cu capitolele 23 și 24 în negocierile de aderare la UE și sunt foarte importante pentru noi. Acum, dacă e să vorbim și despre acoperișul acestei case, pe de o parte avem stabilitatea regională și celălalt versant ar fi integrarea europeană. Stabilitatea regională este foarte importantă pentru noi. Chiar și mai pentru motive egoiste. Am făcut foarte multe în ultimii trei ani, așa încât țara noastră să devină stabilă din punct de vedere economic. Uh, Acum putem vedea care sunt beneficiile uh, acelor uh, sacrificii fiscale, dar nu putem profita de aceste beneficii dacă ne găsim într-o zonă geografică instabilă. Chiar dacă Serbia e țara cea mai mare din regiune, încă suntem o piață suficient de mică, așa încât orice instabilitate regională să ne afecteze. Dacă apare vreo instabilitate în regiune, mai puțini investitori vor veni către noi și banii cheltuiți de băncile comerciale sau investiți de instituțiile financiare eh, internaționale, BEI, BERD, eh, Banca Mondială și așa mai departe, e bine, eh, toți acei bani vor costa mai mult pentru că va trebui să plătim și riscul respectiv și deci cheltuielile ar fi mai mari la creditare pentru IMM-uri. Iată de ce suntem foarte angajați pentru stabilitatea regională. Procesul de la Berlin cred că este instrumentul privilegiat pentru a obține această stabilitate regională și suntem uh, pe deplin angajați în acest proces de la Berlin. Apoi, uh, încununarea ar fi integrarea europeană și am să închei cu asta. Prima mea propoziție <laughs> atunci când am prezentat uh, programul noului guvern a fost uh, că obiectivul strategic al Serbiei este integrarea europeană. Ne dorim să fim membri a familiei europene de națiuni și în ultimii trei ani. Unul din lucrurile care mi-a plăcut cel mai mult uh, la uh, guvernul Serbiei și tocmai de aceea am decis să mă alătur guvernului în august anul trecut, a fost că guvernul anterior, sub leadership-ul prim-ministrului de atunci și președintelui de azi, a promovat integrarea europeană în uh, cel mai bun mod. Nu au făcut-o în mod populist, un lucru simplu de făcut spunând mergem în UE, pentru că sunt o grămadă de bani care ne așteaptă acolo. Nu. Lucrurile nu au fost niciodată prezentate așa. Guvernul a spus într-una, și asta am să spun și eu de acum înainte, ne dorim aceste reforme pentru noi. Doi, toate aceste reforme care ne vor duce până la urmă în UE, stabilitate economică, reforma administrației publice pentru o administrație mai transparentă, stat de drept cu o justiție mai transparentă. Toate aceste lucruri sunt importante pentru cetățenii noștri și pentru mediul nostru de afaceri. Ei bine, aceste obiective se aliniază. Și dacă noi nu creăm noi locuri de muncă pentru cetățenii noștri, dacă nu avem succes în reformele noastre, chiar dacă intrăm în UE, UE nu ne va da mai multe locuri de muncă, nu ne va oferi pe loc beneficii imediate sau bunăstare. Iată felul în care noi promovăm integrarea europeană. Nu dorim să ne alăturăm UE ca un membru care își șchioapătă, care are nevoie de ajutor. Vrem să ne facem treaba așa încât atunci când vom fi gata să intrăm în Uniunea Europeană și când Uniunea Europeană e gata să deschidă ușa noilor membri, să fim un membru pe picior de egalitate care să poată susține Uniunea Europeană pentru că e singura cale de urmat pentru noi toți în viitor. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you, Prime Minister. And now... Mulțumesc foarte mult, doamnă prim-ministru. Dragi colegi, acum avem timp pentru un schimb de opinii. Până la ora 4, fix, după care avem uh, întâlnirea comună cu Deve, doamna prim-ministru are la rândul său o serie de obligații Domnul Cucan, bineînțeles, este primul vorbitor. El este președintele Comisiei Interparlamentare Serbia-UE. Vă rog, două, trei minute, nu mai mult, ca să auzim și alți colegi. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și vreau să-i mulțumesc, bineînțeles, și stimatei doamnă prim-ministru. Bun venit la ședința AFET. Vă așteptam cu nerăbdare, cu multe speranțe și momentul în care s-a auzit la Bruxelles că o să fiți prim-ministru, am fost foarte bucuroși aici la Bruxelles așadar și bineînțeles sunt mari așteptări. Așteptăm rezultate din partea dumneavoastră, vom ajuta la rândul nostru ori de câte ori va fi nevoie și vom putea să o facem. Auzind intervenția dumneavoastră, vreau să reacționez uh, și să spun că aștept, că mă bucur că sunteți realistă, că aveți o abordare uh, foarte pragmatică și ați spus că Uniunea Europeană este prioritatea Serbiei. Pentru noi este important să auzim acest mesaj din partea dumneavoastră. Parlamentul European a sprijinit procesul de integrare în regiune și avem un istoric pozitiv al relației noastre de cooperare cu țara dumneavoastră. Recent ne-am întâlnit cu omologii noștri din uh, Scuștina și uh, totul s-a desfășurat într-o atmosferă pozitivă. Deși Serbia progresează în acest progres, e important să ne concentrăm pe calitatea unor reforme, de pildă în domeniul JAI și stat de drept, în lupta împotriva corupției pentru drepturi civile și libertăți eh, fundamentale. Ne preocupă situația libertății presei în Serbia. De asemenea, în domeniul judiciar, capitolul 23, așadar, aici eh, e foarte important să se facă progrese dacă este să existe integrare europeană și modificarea Constituției acum, pe care am sugerat-o, sper că va fi preluată de către dumneavoastră și guvernul dumneavoastră. O reformă complicată care se anunță, așadar vă urăm mult succes în munca dumneavoastră viitoare și puteți să contați pe prietenii dumneavoastră din Parlamentul European care își doresc ca în viitor să deveniți membri în Uniunii Europene. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și pentru că mi-ați permis să intervin. Mulțumesc foarte mult. Dragi colegi, un număr record de persoane s-au înscris la cuvânt. 14. Așadar, dacă fiecare vrea să spună ceva, să o facă, bineînțeles, dar trebuie să-i dăm uh, dreptul și doamnei prim-ministru să reacționeze Așadar, 15 uh, minute, 14 întrebări, deci un minut de persoană, practic. Domnul Preda, mulțumesc foarte mult, domnule uh, președinte, doamnă prim-ministru, bun venit și mult succes vă urez. E în regulă? Deci, bun venit, uh, repet, și succes în activitățile dumneavoastră. Mulțumim pentru prezentarea pe care am auzit-o aici. Grupul nostru PPS, sprijină toate eforturile făcute de Serbia, o țară care își are rolul în Europa, o țară mai puternică, mai prosperă. Acestea fiind spuse, vreau să vă adresez toate întrebări pe scurt. Ați spus uh, că intrarea în Europa este ca un maraton și este cu atât mai dificil cu cât opinia publică din țara dumneavoastră consideră că Rusia este cel mai mare aliat și prieten al, Rusi, al Serbiei. Cum uh, veți intra în această cursă maraton cu propria societate din țara dumneavoastră? Apoi am avut o rezoluție aici la Parlamentul nostru, la punctul 26, vorbește despre implementarea legislației în domeniul minorităților. Vreau să vă întreb că ce credeți despre situația minorității române, românești din țara dumneavoastră și, în sfârșit, câte ceva în legătură cu uh, hotărârea Nasser orij? nu știu, nu cumva asta va aduce niște tensiuni în relațiile dumneavoastră cu vecinii. Mulțumesc foarte mult, Cristian Preda, domnul Pițula de la Socialiști și Democrați, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă bucur să o avem aici pe doamna prim-ministru. Îi urez mult succes și aș repeta și eu în parte cele spuse de domnul Preda. Un sondaj recent demonstrează că există o lipsă de încredere a sârbilor în Uniunea Europeană, uh, poporul sârb uh, uh, apreciind mult mai mult popoarele rus și respectiv chinez. Ce se întâmplă asta în perspectiva negocierilor cu UE? Două trăim din populația din țara dumneavoastră consideră că uh, Poate ar fi mai bine să uite toată această poveste cu Uniunea Europeană și să se orienteze mai mult către Rusia. Cum va influența asta decizia dumneavoastră? Ați vorbit despre Uniunea Europeană ca obiectiv și așadar cum veți prezenta asta opiniei publice? în condițiile în care această opinie publică s-ar putea să nu fie încântată de orientarea dumneavoastră. Uh, dragi colegi, am închis lista de vorbitori, îmi pare foarte rău, nu mai pot să mai accept pe nimeni. În plus, domnul Charles Stanek de la ECR, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și bun venit călduresc doamnei Brandbici ca și prim-ministru, v-am întâlnit la mine în birou, uh, într-o funcție precedentă, acum câțiva ani și mă bucur că ați evoluat către orizonturi și mai bune și mai înalte în Balcanii Occidentali și eu, ca și colegii mei, sunt un pic îngrijorat de faptul că, spre deosebire de Montenegro, o țară pe care o cunosc ca și raportor și la care uh, uh, mă uit cu atenție, spre deosebire de Montenegro, uh, care s-a alăturat pachetului de sancțiuni uh, împotriva Rusiei datorită anexării Cremei. Țara dumneavoastră n-a luat uh, pe aceeași, același drum și, bineînțeles că, după părerea mea, asta este un mesaj greșit care este transmis în legătură cu uh, aspirațiile dumneavoastră euroatlantice. Bineînțeles că aveți, sunteți suverani, decideți ce doriți, dar vă atrag atenția asupra acestui lucru. Reformele pe care guvernul dumneavoastră le dorește să le uh, întreprindă în Balcanii Occidentali, le urmărim cu atenție. În sfârșit, eu vin de Regatul Unit și mă bucur uh, sau uh, sper, mai bine zis, că toți cei din Balcanii Occidentali se vor alătura Uniunii Europene și nu uh, vor face ca colegii noștri din Regatul Unit sau acea populație care se îndepărtează în Uniunea Europeană. Uh, vă rog frumos, domnul Ivo Weigel de la ALDE. Mulțumesc foarte mult. Doamnă prim-ministru, ați spus uh, niște lucruri foarte importante în legătură cu interesele uh, comune din țările din Balcanii de Vest și vreau să repet ce ați spus dumneavoastră, trebuie să lucrăm împreună Dumneavoastră trebuie să vă prezentați ca un partener de încredere stabil în acest grup de țări și este chiar o condiție pentru ca să vă puteți alătura Uniunii Europene. Sunt și eu îngrijorat în legătură cu o serie de ambiguități prezente în politica dumneavoastră. Una se numește Rusia și a doua se numește Kosovo. Dar bineînțeles că nu mă aștept la un răspuns răspicat pe aceste tematici. Și ultima întrebare. Dumneavoastră, ca prim-ministru, cum vă veți ocupa de problemele demografice. Ați spus că ați redus uh, cuantumul pensiilor sau dumneavoastră. Este o catastrofă pentru bătrânița dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, domnul Șolțe de la Verzi. Mulțumesc foarte mult uh, doamnei prim-ministru. Este prima vizită oficială și mă bucur că are loc la Bruxelles. Este un semnal foarte important pentru aspirațiile Serbiei. Sigur că ne dorim cu toții ca Serbia să fie cât mai curând posibil membru a acestei familii de state. Însă există câteva aspecte nelămurite și mai există spațiu de îmbunătățire. Mi se pare foarte bine că ați numit drept priorități uh, digitalizarea și educația. Finanțele publice reprezintă o bază importantă pentru viitoarea evoluție. Însă, este importantă și uh, stabilitatea regională, relația cu Kosovo, respectarea dialogului și respectarea acordurilor bilaterale cu țările vecine. Mai am o întrebare în acest context. Care este relația dumneavoastră sau una dintre prioritățile guvernului dumneavoastră reprezintă și problematica mediului? Mă refer aici la o politică energetică corespunzătoare. Domnul Borghezi urmează. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu sunt eurodeputat italian și de bună seamă mă interesează țara dumneavoastră. Aș dori să fim într-adevăr cu adevărat uh, vecini, cât mai apropiați și suntem apropiați de țara dumneavoastră din motive istorice și nu numai E clar că dacă te duci la Belgrad, uh, te simți uh, uh, acasă ca și milanez. Deci atâtea și atâtea lucruri în comune, culturale, care ne unesc așa de, așadar. Aș dori să reamintesc un lucru aici. Pe măsură ce vă apropiați de integrarea europeană, este tot mai important să nu uitați cât de importantă este suveranitatea monetară. Pentru că știm bine ce presiune există, iar libertatea depinde foarte mult de suveranitatea monetară, așa că gândiți-vă de 10 ori înainte să vă predați această prerogativă altor țări, altor instanțe. Mulțumesc! Domnul Epitideios are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult! Aș dori și eu să o salut la rândul meu pe doamna prim-ministru. Îi urez mult succes uh, în uh, funcțiunea sa, nu va fi simplu. E vorba, în primul rând, bineînțeles, de integrarea țării sale în Uniunea Europeană. Aș dori să pun o întrebare. Și asta în contextul Uh, mediului de afaceri din țara dumneavoastră. Președintele turc Erdogan a venit cu mai mulți patroni de firme la dumneavoastră în țară. Uh, ce se întâmplă? E clar că turcii sunt foarte interesați politic de țară atunci când fac o astfel de delegație și vă întreb, nu cumva Turcia riscă să se amestece în afacerile interne ale țării dumneavoastră? Mulțumesc, doamna Juița Dubravca, vă rog, de la PP. Mulțumesc foarte mult. Am să pun întrebarea în limba croată. Din prezentarea dumneavoastră introductivă este clar faptul că vă interesează în primul rând economia. Însă nu ați vorbit despre relația țării dumneavoastră cu Rusia. E vorba de o țară care influențează foarte mult mersul lucrurilor în Serbia. Ați subliniat faptul că guvernul dumneavoastră ține la dimensiunea europeană, dar nu ați spus nimic despre relația pe care o aveți cu Kosovo, chiar dacă vă interesați de stabilitatea regională. Ați vorbit apoi și despre atragerea investițiilor străine. Și aș mai avea o întrebare mai credeți în continuare uh, în intrarea Kosovului în instanțele și instituțiile internaționale? Asta ar putea fi ceva bun pentru stabilitatea regională și pentru relația cu Kosovo și pentru relațiile cu Kosova. Doamna Mundi are cuvântul acum, vă rog. Mulțumesc foarte mult și bun venit celor uh, trei invitate, trei uh, femei uh, aici la prezidiu, sunteți cât se poate de binevenite. Ați spus că doriți integrarea europeană, în primul rând, pentru țara dumneavoastră, Serbia. Însă, ce se va întâmpla ca urmare logică a acestei logici? E vorba, de pildă, de familiile victimelor de război și așa mai departe. Știți bine că Parlamentul nostru a redactat o serie de rezoluții care privesc situația din țara dumneavoastră, de pildă campanii negative împotriva ziariștilor de anchetă, de investigație și reacțiile respective. Există și o anchetă în curs privitoare la acest dosar. Uh, ombudsmanul uh, din țara dumneavoastră a fost numit, dar nu are deloc experiență în protecția drepturilor umane. În sfârșit, ce se întâmplă cu uh, conducta interconectată Bulgaria-Serbia? Care situația actuală? Domnul Iliacovcici de la ALDE acum. Mulțumesc foarte mult. Ați vorbit uh, um, despre cele prime, prime 100 de zile la guvern. Vă felicit pentru toate aceste lucruri și sper că entuziasmul va fi la fel de mare față de reformele economice, așa cum va fi și față de drepturile umane, față de drepturile minorităților și față de nevoia de stabilitate regională. Exact aici aș pune întrebarea mea. să-i spună cu cineva lui uh, Dodic că Bania Luca și Belgrad fac parte din aceeași uh, stat. Unii spun că Tirana și Priștina sunt, uh, fac parte din același stat. Sau vor spune într-o bună zi. Sunteți gata să-i spuneți lui Dodic gata? Mulțumesc, domnul Zovco. Doamna Zovco, mulțumesc foarte mult. Mă bucur să vă uh, văd uh, și să vă felicit, doamnă prim-ministru, pentru cele prime 100 uh, de zile petrecute în fruntea guvernului dumneavoastră. Aș pune și o întrebare legată de stabilitatea regională. Domnul Preda a pus o întrebare cât se poate de asemănătoare și și eu consider că Serbia ar trebui să joace un rol constructiv în relație cu Croația pentru a găsi o soluție pentru Bosnia-Herzegovina, care are dificultăți cu codul său electoral. Aș dori să știu care este viziunea dumneavoastră când vine vorba de viitor. Cum va putea Serbia să-și găsească o adevărată dimensiune europeană în lipsa unei Bosnii-Herzegovina uh, Uh, instabile. Trebuie neapărat găsită uh, o soluție la această ecuație. Mulțumesc foarte mult! Domnul Boșinaru are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnă prim-ministru Brânavici. Brânavici, dacă pronunț corect. Uh, mă bucur foarte mult că sunteți aici printre noi și o să încep de la bun început cu începutul, ca și român nu pot să ratez o astfel de ocazie, dar ca socialist trebuie să vă dau asigurări cum că grupul nostru este un suporter uh, de prim ordin pentru regiune, pentru uh, Balcanii de Vest. În primul rând m-aș uh, referi la contextul internațional în Balcanii de Vest. Trebuie spus că apar uh, noi actori, noi interese, uneori divergente. Apoi, există evoluții recente. Mă bucur foarte mult că domnul Vucic, președintele dumneavoastră, s-a dus la Varna și s-a întâlnit cu omologii uh, cu prim-ministru bulgar, român și elen uh, au vorbit despre o posibilă lărgire a Uniunii Unii Europene către Serbia va fi o prioritate și pentru președinția bulgară și pentru președinția română a Consiliului. Apoi vă mai întreb dacă guvernul se gândește la posibilitatea de a-și alinia politica externă cu politica uh, externă și de apărare uh, a Uniunii Europene. În orice caz, contați pe noi, suntem mari suporteri. Mulțumesc foarte mult! Mr. Zelimovic. Pentru grupul ALDE, domnul Zelimovic. Mulțumesc, domnule președinte. doresc să urez toate cele bune Serbiei pe drumul către integrarea europeană și cred că uh, vă descurcați deja foarte bune. Am o întrebare legată de stabilitatea regională. Ce poate face țara dumneavoastră pentru a restrânge tendințele separatiste în Bosnia și pentru a asigura stabilitatea în Bosnia, care este necesară ambelor țări e în interesul comun al Uniunii Europene. Mulțumesc! Ultimii trei vorbitori, Mihai Galda. Mulțumesc! Și din partea mea, acest pas către Uniunea Europeană este irreversibil. Există rezerve în societatea noastră. Biserica Ortodoxă binecuvântează această cale Există și persoane care susțin, îl susțin pe Dodic în Bania Luca în mod uh, ascuns, laș sau chiar deschis în vederea obținerii independenței provinciei. Uh, guvernul dumneavoastră se împotrivește deschis acestui demers și uh, Croația poate fi partenerul privilegiat pe, al Serbiei pe drumul integrării. Ce se face pentru reconcilierea care poate este încă necesară, având în vedere cele petrecute cu câteva decenii înainte? Domnul Gala, mulțumesc. Acum, al ospitale din Slovenia. Mulțumesc, David, pentru că ați menționat în mod foarte simpatic finala Eurobasket. Uh, uh, Echipa Slovenia a fost susținută de o întreprindere sărbească și invers. Ce parteneriat economic în basket acolo? Vă mulțumim. Uh, mulțumim și premierului uh, sârb pentru cuvântarea foarte sinceră și clară și pentru cele 100 de zile de mandat trecute uh, și pentru continuarea acțiunilor guvernului Vucic. De asemenea, pentru eforturile în vederea asigurării statului de drept. Dacă statul de drept nu funcționează, nu putem obține o economie de piață funcțională. Împărtășesc viziunea dumneavoastră privind uh, stabilitatea regională. La fel ca antevorbitorii mei, vreau să vă întreb ce faceți în acest sens, mai ales în direcția Bosniei și Herzegovinei, respectiv în direcția Kosovo. Vreau să închei exprimându-mi, exprimându-mi convingerea că Serbia poate negocia capitole noi uh, pentru integrare și asta cu succes. Vă urez toate cele bune. Și Franz Bogovici, ultimul uh, purtător de cuvânt, uh, ultimul vorbitor. Mulțumesc și eu. Vreau să vă spun bun venit, stimată doamna prim-ministru și mm, doamnei ministru pentru integrarea europeană. Felicitări pentru primele 100 de zile de mandat. Și pot să vă arăt aprecierea mea și pentru discursul pe care l-ați avut. Este singura cale pe care ne dorim. Uh, noi ne putem felicita reciproc. Ați fost acolo cu domnul Țerar, ați a demonstrat unitate la finala Eurobasket și fanii sârbi au zis că vor coopera și dacă vor lua bătaie. Um, um, vedeți astăzi cum uh, se petrece un fenomen, există o migrație Ehm, și cum, uh, către capitală și cum uh, puteți asigura o evoluție economică uniformă, fiind și fost ministrul administrației? Mulțumesc! Vedeți cât de important este uh, drumul pe care îl urmați, cât de mult interes există vis-a-vis -vis de evoluția Serbiei. Doamnă prim-ministru, aveți acum 20 de minute pentru a răspunde la întrebări. Vă mulțumesc pentru întrebări și pentru interesul uh, arătat. Voi încerca să răspund la toate întrebările. Îmi cer scuze dacă voi uita anumite întrebări. Sigur, au existat foarte multe întrebări uh, cu privire la relația cu Rusia, sau dintre Rusia și Serbia și, uh, prin extensie cu China. Ministrul Jokic face sondaje în mod periodic și din ce observăm noi și ce am văzut și astăzi, există sonda- și sondaje diferite de către, din partea ICC. Convingerea cetățenilor sau încrederea uh, sârbilor în Uniunea Europeană este 49%, înainte era 41%. De fapt, 66% dintre uh, cetățenii sârbi sunt în favoarea reformelor. 49% sunt în favoarea integrării. Nu e, nu e deloc rău. Pentru prima dată observăm că cetățenii percep UE ca fiind cel mai important donator și susținător al Serbiei. Asta arată că percepția publică se schimbă. Încet, într-adevăr, dar se schimbă. Eu uh, mă angajez să fac tot ceea ce este necesar pentru a promova susținerea UE, nu numai prin fondurile de preaderare, ci și prin cooperarea în uh, dezvoltare și cercetare, în proiectele de infrastructură, împreună cu Banca Europeană de Investiții și așa mai departe. Mă aștept ca toate acestea să ducă la o creștere a încrederii. Pentru a vă spune adevărul, atunci când am văzut acest lucru, deci două, două treimi dintre, din populația Serbiei sunt, nu sunt pro-UE. Nu, nu se poate să fie corect. Dacă ne uităm la Parlamentul Serbiei, cam 80% dintre deputați vin din diferite, provin din diferite partide. Bineînțeles, majoritatea uh, sunt în uh, coaliția de la guvernare, care este foarte clar pro-UE, dar alții, nu sunt în, alții sunt în opoziție și totuși sunt partide pro-UE. Bun, există și naționaliști, partide de extremă dreaptă, dar ei sunt în minoritate. Deci n-am putea spune că două treimi din populație sunt împotriva UE, având 80% dintre deputații sârbi care a o orientare pro-UE. Ceva nu e în regulă acolo, ceva nu se potrivește. Deci cred că cel puțin 49% din cetățeni sunt pro-UE și recunosc UE ca fiind cel mai mare donator și susținător. Relația cu Rusia acum. În mod evident, relația cu Rusia este... Bun, Serbia nu ascunde acest lucru. Noi avem relații bune din punct de vedere tradițional și avem legături culturale și religioase cu Rusia. Foarte mulți sârbi consideră că Rusia este un prieten, un stat prieten. Ne-au susținut în anii 90, s-au opus bombardării Serbiei, bombardamentelor NATO. Avem un acord de liber schimb cu Rusia, iarăși lucru important pentru economia noastră și depindem de importurile de gaze naturale din Rusia. Deci, avem această relație cu Rusia, ceea ce nu înseamnă în vreun fel că ea interferează cu integrarea noastră europeană sau focusul nostru european. La fel cum statele dumneavoastră cooperează cu Rusia în același fel. Dar din ce am văzut eu, de când sunt prim-ministru, examinând diferite daturi, date și informații, percepția este colosală. Dar dumneavoastră, în calitate de deputați, de eurodeputați, ar trebui să vă bazați pe fapte și nu pe percepții. Dacă spuneți că Serbia, de pildă, în domeniul militar, este mai apropiată de Rusia, atunci vă voi spune că în 2016 eu însă am fost surprinsă să văd aceste date. Deci în 2016 Serbia avea 16 exerciții militare multinaționale, deci dintre care 9 bilaterale cu Statele Unite două cu Rusia, două cu alte state din Balcani, două cu NATO, prin Parteneriatul pentru Pace, și unul cu Ungaria. În 2017, Serbia, până acum, a participat la 13 activități sau exerciții militare, în cadrul cărora, nu, își cere scuze, vorbitorul 15 cu NATO, dintre care 7 bilaterale cu Statele Unite și două, doar două cu Rusia. Acestea sunt cifrele și sunt foarte diferite de percepția generală. Dar suntem obișnuiți deja să spunem, da, Serbia și Rusia sunt mână în mână. Cifrele însă vorbesc de la sine. Și să uh, vorbi despre dorința noastră vederea obținerii integrării euroatlantice și suntem foarte deschiși aici. Noi nu vrem o integrare euroatlantică, noi vrem o integrare europeană. Noi nu vrem să fim membri NATO. Noi vrem să rămânem neutri din punct de vedere militar, dar datele arată că suntem întru totul neutri dacă nu cumva chiar înclinați către o cooperare cu NATO și Parteneriatul pentru Pace. Pentru a continua, chestiune naționaliste. Important pentru Serbia acest subiect. Um, deci, Serbia este unul din campionii um, respectului față de minorități. Chiar după anii 90, cei sângeroși, Serbia este țara cu cele mai multe mm, uh, minorități naționale, 26, care sunt toate recunoscute la nivel oficial. Există Consiliul Minorităților Naționale, iar aici uh, minoritățile pot participa, pot participa la Uh, viața socială, economică, religioasă și așa mai departe. Deci există un for public prezidat de prim-ministru. Săptămâna trecută am avut uh, o întâlnire cu acest Consiliu Republican al Minorităților Naționale. Uh, există învățământ în 15 limbi diferite ale minorităților. Sunt șase limbi oficiale diferite uh, în diferite municipalități, mai ales în Voivodina. Deci nu se poate spune, în Slovenia, de exemplu, un stat prieten al nostru, dar acolo sârbii nici măcar nu sunt recunoscuți ca minoritate națională. Nu, limba lor nu este recunoscută. Dar nici nu vrem să deschidem acest, această discuție. Italienii sunt, sunt uh, ungurii sunt, dar sârbii nu. Deși sârbii sunt cea mai mare minoritate din Slovenia. Deci vă rog, în ceea ce privește minoritățile naționale, eu cred că Serbia face foarte mult aici și e foarte important pentru noi. Sunt foarte mândră de ceea ce face Serbia când vine vorba de respectul față de drepturile naționali, eh, minorităților naționale. Tăierea pensiilor. Iarăși o chestiune importantă care face parte din dezbaterea publică, o întrebare din partea domnului Weigel. Domnule Weigel, a fost imp- a fost necesar, pentru că înainte de alegeri, înainte de măsurile din 2012-2013, înainte ca guvernul să ajungă la putere, pensiile fuseseră ridicate prin decizii politice, dar nu puteau fi susținute, deci a trebuit să reducem pensiile pentru a nu duce țara în faliment. Însă, din acel moment, datorită măsurilor de conte fiscală, am putut crește pensiile de două ori. Nu cu mult, însă cu un procent pe care ni le-am permis. Astăzi, dacă ne gândim la creșterea pensiilor, deci până pe 15 octombrie vom fi încheiat în negocierile cu FMI, deci sper ca duminică să pot anunța acest lucru. Cu această ultimă creștere vom avea pentru prima dată pensii mai mari în Serbia decât înainte de criza din 2013. Dar acum pe o bază solidă. Asta este foarte important. La fel stau lucrurile în cazul salariilor pentru sănătate, cei angajați în sănătate și educație. Deci după ultima creștere salarială pe care sper să o anunț duminică, salariile vor fi mai mari decât nivelul din înainte de criză. Și asta pe o bază solidă. Acum, în cooperarea regională, Kosovo. Kosovo este extrem de important pentru Serbia. Să vă readuc aminte, cu patru ani și jumătate în urmă am semnat acordul de la Bruxelles. A fost unul foarte dur, unul foarte dificil de semnat. A fost, la nivel politic, o decizie foarte grea și curajoasă. Chiar astăzi, la, în, la ultima campanie electorală în care a luptat uh, președintele Vucic, a fost uh, învinuit de extremiștii de dreapta, dar și de democratici, că a, s-a vândut Uniunea Europene și că a vândut Kosovo. coloana sau fundamentul acestui acord este, de fapt, uh, stabilirea unei majorități sârbești în municipalități. Priștina nici măcar nu a început să lucreze la aceste măsuri, deci Priștina a eșuat în implementarea acestui acord. Serbia încă spune, veți bloca, veți sancționa și așa mai departe, însă Priștina nu lucrează nici măcar la bazele acestui acord de la Bruxelles. Da, atitudinea asta a fost un semn curajos. S-a apelat la un dialog cu toate partidele politice, cu organizațiile societății civile, cu biserica, cu mass media, deci oricine poate participa la această dezbatere publică pentru a afla ce trebuie să facem în relația cu Kosovo pe viitor. Suntem dispuși să suportăm consecințele sau ale acestei atitudini? Cred că este o atitudine curajoasă și cred că ne va da măsura viitorului. Dar Înainte de aceste lucruri trebuie să înțelegem că Serbia s-a comportat cu adevărat responsabil și Priștina nu a făcut-o. În ceea ce privește stabilitatea Republica Sârbska, încă o dată, am tot spus că Serbia garantează acordul de la Dayton. Avem nevoie de Bosnia și Herțegovina în granițele actuale. Sigur că avem relații strânse cu Republica Sârbscă. Normal. Dar asta nu înseamnă că nu susținem Bosnia și Herțegovina, respectiv unitatea teritorială. Prima vizită oficială a președintelui Vucic a fost la Sarajevo. Vor exista uh, ședințe comune parlament- a parlamentarilor noștri, ale parlamentarilor noștri cu parlamentarii din Bosnia și vom uh, lucra pe toate chestiunile controversate până la finele anului. Și pot spune încă o dată, da, Serbia este uh, garantul acordului de la Dayton. Dacă această cale europeană a Serbiei este irreversibilă sau drumul european este irreversibil, nu știu. Din punctul meu de vedere, da, cred că da, dar nu pot fi sigură. Întotdeauna apar probleme noi cu stabilitatea regională. A fost întrebată de de acel caz uh, Orici. Uh, sunt lucruri care ne supără și care nu ne mulțumesc. În ciuda tuturor eforturilor, nimeni nu poate fi învinuit pentru uh, uciderea civililor sârbi în Bosnia. Nu este Nasser Oric, dar nimeni altcineva nu poate fi învinuit. Și asta doare, asta este dureros și o amenințare pentru stabilitatea regională pentru care ne-am angajat. Rămânem toleranți și rămânem flexibili. Și vom fi în continuare dispuși să deschidem discuții, să fim deschiși în discuții? Trebuie să fim mai obiectivi și să spunem că cineva trebuie să poarte răspunderea. A existat o întrebare legată de criminalii de război care apar la ceremoniile de stat. Aceștia sunt oamenii care au fost predați la Haga, tribunalul de la Haga, de către Serbia sau s-au uh, predat de bunăvoie. Au fost acolo, au fost judecați, au fost condamnați și au ispășit pedeapsa în închisoare și s-au întors în Serbia. Ei nu sunt funcționari oficiali, ei nu fac parte din guvern, ei nu sunt consilieri ai guvernului. Ei sunt oameni liberi acum. Există alte state în regiune în care criminalii de război fac parte din guvern, au poziții oficiale. Deci, ce putem face cu acești oameni? Au fost la închisoare, s-au întors și nu fac parte din aparatul public. Dar încă o dată, sunt situații diferite în regiune. Sunt lucruri care tulbură stabilitatea regională, dar sunt foarte implicată în colaborarea avută cu toată lumea, astfel încât să depășim problemele. Să depășim toate problemele. Întrebarea legată de politica energetică. E clar că noul guvern este pro-UE și că Uniunea Europeană este prima noastră prioritate. Avem două ministere. Unul este ministrul pentru integrarea europeană și apoi în acest guvern avem ministrul pentru protecția mediului. Înainte era subordonat Ministerului Agriculturii, pentru că știm că este unul dintre capitolele cele mai dificile și delicate și vrem să avem un ministru dedicat strict acestui capitol. Suntem foarte devotați protecției mediului. În ceea ce privește politica energetică, am uh, început uh, un proiect privind uh, energiile regenerabile, unul foarte amplu, încercăm să obținem un grad de diversif- diversificare cât mai mare, un uh, proiect prioritar este conducta dintre Serbia și Bulgaria, interconectorul de gaze naturale, pentru că și acesta contribuie la o divers- diversificare mai mare. M-am întâlnit cu ministrul energiei și voi avea discuții în continuare pe marginea acestui proiect. În mare, cred că am încercat să răspund. Apoi, jurnalismul investigativ, de investigație, vă rog, voi fi foarte deschisă vis-a-vis -vis de această dezbatere, pentru a fi foarte sinceră și am spus asta jurnaliștilor noștri și organizațiilor uh, civile, nu înțeleg problema aici. Nu văd care exista un deficit de investigații jurnalistice. Dar, sau poate că văd un deficit, dar nu pentru că există ingerințe ale guvernului. Nu există jurnalism obiectiv în Serbia sau foarte puțin, foarte puțini jurnaliști sunt obiectivi. Există fie unii pro-guvern există, sau există trusturi media care sunt uh, îndreptate împotriva guvernului. Nu prea există jurnaliști obiectivi. Dar, bun, există trusturi care sunt împotriva guvernului, dar care sunt libere să spună ce vor. În ceea ce privește săptămânalele din Serbia, toate sunt împotriva guvernului, împotriva președintelui. Dintre cotidiene, sunt cel puțin trei sau cel puțin două sunt împotriva guvernului, unul este, să zicem, obiectiv. Dar el există. Avem și acel exemplu interesant al uh, Vraniske Novine, care este un ziar local, care a fost închis din cauza lipsei de susținere. Deci ei criticau guvernul ei nu aveau bani și au fost închiși. Eu însă am cerut un raport din partea Ministrului Culturii cu privire la acel trust și administrației locale. Acest, acest uh, trust, care este critic la adresa guvernului, ceea ce este permis, în 2017 a primit din partea Comisiei Independente subordonată Ministrului Culturii. Deci există aici fonduri prevăzute și acel trust a primit mai mulți bani decât în perioada 2008-2012. Asta doar în 2017, atenție. Când am venit cu aceste cifre, și încă o dată, haideți să nu mai vorbim doar despre percepție, haideți să vorbim pe cifre. Când am venit cu aceste statistici, opoziția a spus, bun, dar alții au primit și mai mult. Deci mai întâi se spune i-ați distrus pentru că nu le-ați dat fonduri. Dar le-am dat. Le-am dat mai mult în acest an decât în cei 5 ani amintiți, 2008-2012. Și apoi a spus, da, da, acum ați dat mai mulți bani altora. Sunt însă dispusă să discutăm, să lămurim lucrurile aici, să înțelegem ce s-a întâmplat și să vedem ce uh, se poate face dacă există probleme. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamnă prim-ministru! Prime Minister, thank you for answering. Mulțumim, doamnă prim-ministru, pentru că ne-ați răspuns la toate întrebările într-un mod atât de franc și deschis. Eh, nu e puțin lucru când un prim-ministru vine în Comisia AFET, a fost dorința dumneavoastră să veniți aici și eh, demonstrează eh, dorința dumneavoastră pentru integrarea europeană. Mulțumim foarte mult pentru dezbaterea de azi. Vă urăm succes cu discuțiile în zilele care vin la Comisie dezbatere cu voi vodina în această seară. Vă dorim toate cele bune și mult succes țării dumneavoastră. Mulți din această sală vor susține calea europeană a Serbiei. Vă mulțumim!